Panie i panowie posłowie, przechodzimy do wyjaśnienia głosowań. Mulțumesc doamnelor și domnilor pentru că ieșiți în liniște. Acum trecem la explicațiile de vot. Vorbim acum despre raportul TAIN cu privire la statutul Curții Europene de Justiție și primul vorbitor, Iva Zanici. Iva Zanici. A causa dei continui aumenti delle cause pendenti Așadar, Iva Zanichi, din cauza cauzelor din ce în ce mai numeroase pe rol la Curtea de Justiție, Curtea are din ce în ce mai multe uh, de lucru și au cerut mai mulți judecători. Eforturile făcute de Curtea de Justiție nu sunt suficiente pentru ca să poată să răspundă la numărul mare de cereri. Eu am votat pentru textul uh, raportului colegei mele, care cere o sporirea numărului uh, de judecători de la 27 la 39. Mulțumesc. Următorul virbitor este domnul Tenec. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Tocmai mi-am pierdut ochelarii, îmi cer scuze, că nu vedeam nimic. Deci, aș vrea să repet un clișeu și anume că dacă amânăm prea mult, e ca și cum am votat împotrivă. De aceea am votat mai degrabă împotrivă această rezoluție, pentru că consider că aceste modificări nu sunt binevenite, în ciuda unei creșteri uh, personalului și a cazurilor uh, din ce în ce mai multe. În continuare sunt din ce în ce mai multe cazuri pe rol și în uh, multe cazuri vin noi eu uh, am susținut tratatul de la Lisabona, dar eu cred că acum avem nevoie de o ajustare mai bună la situația um, de cazuri în uh, Uniunea Europeană. Reformele uh, structurale au încercat să schimbe compoziția Marei Camere și vicepreședintele este acum parte în Marea Cameră și încearcă să facă față la faptul că toți președinții celor cinci camere trebuie să fie prezenți tot timpul. Consider că Uniunea, Uniunea Europeană care trebuie să ia decizii în acest uh, dosar și că eu trebuie să explic uh, cetățenilor de ce se iau aceste decizii. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Hannan. Mulțumesc foarte mult. În secolul XVIII, um, un episcop de Winchester a spus regelui că cel care are puterea să interpreteze legea ar putea să fie considerat legiuitor, nu cel care a fost izvorul legii. Această problemă stă la baza oricărui sistem care, în, care înzestrează instanțele cu mari competențe, dar acest sistem a fost exacerbat în Uniunea Europeană de două lucruri. În primul rând, nu se cere ca judecătorii de la CEJ să fie acționat, să fie activat în instanță în lor nu ai nevoie decât de o diplomă de drept. Iar unii sunt uh, funcționari uh, care au o, o dorință de a transforma Uniunea Europeană într-o uh, entitate federalistă. Iar acest, această încercare se află în, în descrierea postului acestor persoane. Iată, deci, chestiuni interguvernamentale sunt reinterpretate de acești judecători care au o misiune ascunsă. CEJ ar trebui să interpreteze ce spune legea și să nu dea hotărâri pe baza a ce, ceea ce cred ei că spune legea. Mulțumesc. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul uh, doamnei Tain, asistență financiară comunitară în domeniul rețelelor. Mă scuzați judecătorii ad interim al Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană și Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene este alcătuit din... Uh, se poate... acestui tribunal îi se poate întrerupe activitatea în momentul în care unul dintre membrii săi este bolnav sau uh, activitatea sa poate fi serios perturbată. Pentru a face față acestei situații, Curtea Europeană de Justiție a înaintat o propunere de a permite judecătorilor temporari să fie numiți, uh, dacă este nevoie, dat fiind că, după mine, aceasta este o soluție binevenită unei probleme practice. Am votat pentru. Mulțumesc foarte mult. Și încă o dată, domnul Tanăc, domnule președinte, așa cum v-am spus înainte în legătură cu CEJ, eu sunt de acord cu această propunere de, bune, de bun simț în ceea ce privește reformarea structurii sistemului judecătoresc pentru a face față volumului de lucru din ce în ce mai mare al din Uniunea Europeană de după tratatul de la Lisabona. Este șocant faptul că nu există nicio procedură pentru a, a, a, pentru a înlocui un judecător al tribunalului dacă acesta se îmbolnăvește și mă întreb de ce nu a fost inclus acest aspect în statutul inițial. Eu am fost a, uh, pentru a, uh, o eu aș vrea să reiau poziția mea uh, de mai de mult. Avem nevoie de instanții specializate pentru a oferi uh, hotărâri în domenii specializate, cum ar fi în domeniul uh, IT-ului. Dar, așa cum a spus și domnul Hannon, nu trebuie să cădem în capcana de a permite judecătorilor să înlocuiască pe politicieni. Mulțumesc. Trec la următorul punct de pe ordinea de zi. That is the report by Goran. E vorba de raportul Goran Farm cu privire la asistență financiară comunitară în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice. Și acum vreau să dau cuvântul domnului Zemke. Este prezent în sală? Nu cred că este prezent, deci îi dau cuvântul doamnei Țanichi. Mulțumesc, domnule președinte piața internă nu poate să își desfășoare întregul său potențial fără o infrastructură modernă și eficientă. Datorită acordului care a fost obținut de curând în ceea ce privește asistența financiară, va fi posibil de acum încolo să dăm un impuls pentru stabilirea unei rețele de energie și de transport în Europa. Textul domnului Ferm mi se pare că merită susținut ceea ce am și făcut, pentru că consider că o creare a unei infrastructuri în acest sens ar putea fi o contribuție bună pentru a îmbunătăți și situația economiei europene. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Sirpa Pietikainen. Arvoisa puhemies, äh, on... Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte important ca äh, Parlamentul să sprijine rețelele transeuropene și energetice. Este decisiv ca finanțarea să fie garantată. Sunt elementele centrale pentru strategia Europa 2020 și agenda de creștere este important uh, că în clipa de față doar 10% uh, din uh, banii necesari sunt asigurați. Să avem în vedere acest lucru. Cred că și dobânzile trebuie să fie astfel configurate încât Eh, pe viitor să putem să investim mai bine în siguranța energetică, în garantarea furnizării energiei eh, energetice, pentru că sunt investiții centrale pentru întreaga eh, Uniune Europeană și cred că și Banca Europeană de Investiții, toate statele, dar și bondurile pe proiecte trebuie să fie orientate în această direcție. Mulțumesc foarte mult, domnule Charles Tenek. Domnule președinte, Trebuie să ă, ne întrebăm dacă trebuie să existe o creștere ă, europeană după ce ă, agenda de la Lisabona practic a fost un eșec. Și sunt sceptic inclusiv în ce privește șansa de a putea apela la asemenea obligațiuni pe proiecte. Sigur, este important să existe aceste proiecte pilot, dar uh, trebuie să ne gândim la situația din Europa și mai ales din partea de sud. Nu este nevoie de programe gigantice. Trebuie să um, ne gândim la um, problemele furnizorilor din întreaga Europa și la um, conflictele pe care le au cu birocrația. Noi trebuie să milităm evident pentru prosperitate, dar nu știu care vor fi șansele într-o lume globalizată. Pentru că această inițiativă însă poate să uh, însemne totuși un mic progres și un mic succes, merită eventual să o încurajăm. Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Peter Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport și totuși în legătură cu obligațiunile pe proiecte vreau să spun câteva uh, lucruri. Ele oferă o posibilitate să financeze proiecte prin atragerea unui capital privat. Totuși, este, uh, nu este vorba despre o uh, mulțire a uh, finanțelor. Deci proiectele trebuie să fie foarte rezonabile, trebuie să uh, creeze șanse de eficiență economică și noi trebuie să învățăm din experiența trecută, pentru că nu este vorba doar de construcția de șosele și de complexe hoteliere. În al treilea rând, o fază pilot de testare este foarte importantă pentru că noi trebuie să promitem oamenilor doar ceea ce putem ține și din păcate în clipa de față s-au făcut prea multe promisiuni și există și uh, tot felul de proiecte care par a fi nerealiste. Uh, deci să nu uh, mai riscăm să procedăm astfel. Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Sean Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-a făcut mare plăcere să pot susține acest raport a fost foarte evident că mare parte a Parlamentului a fost în favoarea lui, 579 pentru, 32 împotrivă și 9 abțineri. Este foarte evidentă uh, situația. Astfel, sper că vom avea o cooperare cât se poate de strânsă între toate părțile Uniunii Europene și regiunile. Să nu uităm și uh, insulele, mă gândesc aici la țara mea, mai ales și în ceea ce privește energia, e bine că avem interconector cu uh, vecinii noștri, Marea Britanie, și sperăm noi pe viitor și în alte domenii. Dar și în ceea ce privește transportul, Marea Britanie are o legătură deja cu continentul uh, prin uh, Eurostar și poate că s-ar putea pe viitor să avem și o legătură între insulă și Marea Britanie. Fiind dat că niciodată relațiile n-au fost mai bune între aceste două, doi actori, datorită um, reginei care a vizitat Irlanda anul trecut și cred de asemenea că s-au mai făcut și alte eforturi care ar fi uh, în sensul unei, ar merge în sensul unei unificări pe această cale de transport. Mulțumesc. Acum domnul Tacula are cuvântul. Arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să susțin această propunere. Este foarte bine că uh, putem acum să avem rețele și la nivel energetic și de transport în Europa și să putem să le finanțăm. Avem nevoie însă pentru aceasta de instrumente noi. Sper ca obligațiunile de proiect să funcționeze și cred că astfel vom putea crea condițiile pentru o creștere mai bună în Europa. Asta este ceea ce ne dorim în Europa. Avem nevoie de o creștere durabilă pentru că îndatorarea cu care ne confruntăm în momentul de față este extrem de gravă și nu poate fi depășită altfel. Este important, deci, ca noi să creăm astfel în Europa posibilitatea unei creșteri durabile și aceasta este, corespunde programului Europa 2020. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Hannan. Thank you, Mr. President. Once again... Mulțumesc, domnule președinte. Iată că aruncăm cu banii în stânga și în dreapta ca să ne rezolvăm problemele consum excesiv, fără producție. Iată, asta ne-a dus aici, în această problemă. Și uh, finanțarea suplimentară nu ne aduce decât noi probleme. Aceasta nu este o abordare uh, apreciată aici. Uh, am văzut ce s-a întâmplat ieri cu domnul Svoboda, domnul Barosă, dacă, uh, dacă te iei de uh, conservatorii britanici cel mai bine. Ar trebui să explicăm uh, în termen psihologic, poate colegul Tanăc poate să ne, expli- să ne explice la, în termen psihologic uh, de transfer, de proiecție. Nimeni, chiar dacă domnul Barroso spune altceva, nimeni nu se bucură de situația de criză economică care care zdruncină Europa și nimănui nu-i place să spună da, v-am spus eu că așa va fi. Noi nu dorim decât ca cei care au spus lucrurile cum trebuie prima dată, să fie ascultați acum pentru a nu ajunge din nou într-o astfel de situație. Am ajuns acolo unde am ajuns, fiindcă am cheltuit prea mult, fiindcă am împrumutat prea mult și acum încercăm să soluționăm această problemă cheltuind și mai mult și împrumutând tot și mai mult. Mulțumesc foarte mult! Acest, am încheiat lista vorbitorilor. Următorul punct de pe ordinea de zi este este politica UE privind Cisjordania și Ierusalimul de Est, propuneri de rezoluție. Avem șase persoane înscrise la cuvânt. O să începem cu doamna Pietikainen. Mulțumesc, domnule președinte. Situația în Orientul Mijlociu este foarte sensibilă și este foarte important să se facă declarații politice echilibrate pe marginea acestui subiect și să se sprijine evoluțiile pozitive din această zonă. Eu uh, am sprijinit uh, rezoluția comună, fiindcă mi se, fiindcă după mine are loc prea multă suferință și prea multă tragedie, iar Uniunea Europeană, Parlamentul și Comisia trebuie să uh, aibă o poziție clară în favoarea unor politici care să pună capăt acestei violențe gratuite și pentru a putea spori securitatea persoanelor din regiune. Mulțumesc. Doamna Roberta Angelili are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Modificările care au loc în clipa de față în lumea arabă necesită uh, Uh, progrese cât mai rapide în privința procesului de pace în Orientul Mijlociu și bineînțeles că trebuie să se țină seama de uh, așteptările oamenilor din această regiune, a palestinienilor și a israelienilor deopotrivă. Este esențial pentru a se ajunge la stabilitate în regiune. Rachetele din fâșia Gaza, uh, distrugerile Uh, care se fac pe de altă parte și continuarea colonizării uh, și uh, violențele împotriva uh, femeilor și copiilor. Toate acestea sunt elemente care, din păcate, subminează o soluție pașnică între cele uh, două părți. Este important ca acest conflict să fie soluționat, e important și pentru Uniunea Europeană. Trebuie creat un climat de încredere. Nu uh, trebuie să ne abinem de la aciuni care pot să pună sub semnul întrebării acest proces de pace. Mulțumesc. Domnul Paul Murphy are cuvântul. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Politica brutală a Israelului și încălcările drepturilor omului în Cisjordania și în Ierusalimul de Est sunt o politică conștientă care nu ține cont deloc de uh, regulile statului palestinian, încearcă cu presiuni naționaliste să facă presiune asupra altui stat și să împiedice încercările de a găsi o soluție la problemă. Aș vrea să vă atrag atenția asupra 2300 de uh, beduini din Jerusalim care trăiesc în uh, Cisjordania și care riscă să fie anungați de către statul israelian s-au uh, dat deja ordine de demolare și au fost deja uh, scoși copiii de la școală. Alternativa pe care o au este să trăiască într-un loca- într locaș la 300 de metri uh, de uh, orașul Labudis din, uh, din Palestina. Această politică nu poate să continue și uh, nu poate decât uh, să uh, se combată prin o luptă împotriva opresiunii în Orientul Mijlociu la care trebuie să contribuim. Mulțumesc și acum domnul Teanac. Mulțumesc, domnule președinte. Într-un moment critic pentru negocierile de pace, inițiativa și inițiativa de pace este nepotrivit ca Parlamentul European care să încerce să, ca în general actorii să încerce să submineze acest proces. Trebuie să încercăm să luptăm acum pentru o soluție a celor două state în care israelienii să poată trăi în securitate și pace, în care palestinienii să poată să aibă un loc de muncă și, să, și prosperitate. Mai degrabă decât să fim împotriva unei părți, Parlamentul ar trebui să aibă o poziție mai echilibrată, fără prejudicii în negocierile între cele două părți, care sper eu se vor încheia cu curând. Grupul meu ECR refuză să semneze această propunere de rezoluție comună pentru că nu face decât uh, să submineze încercările uh, unei democrații, care este Israelul singura democrație în această regiune. Sperăm cu toții la o soluție a celor două state, dar aceste chestiuni sunt extrem de complexe și va fi nevoie de o politică de dare și luare în același timp uh, pentru ca să se ajungă la o soluție pașnică în această regiune. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Tacula. Arvoisa puhemies. Mulțumesc domnule președinte. A trebuit să votez împotriva acestei rezoluții, fiindcă, din păcate, acest uh, text a fost um, prea unilateral, așa cum s-a spus deja. Legitimitatea Israelului a fost pusă sub semnul întrebării. Trebuie să nu uităm care ne sunt valorile. Suntem o democrație, sprijinim uh, libertatea de exprimare, Eh, și libertățile în general, dorim eh, ca în Orientul Mijlociu să existe pacea de durată. PPE-ul a făcut o propunere ca Hamasul să recunoască statul Israel și să sprijine soluția bistatală și să înceteze atacurile împotriva Isra- Israelului care au reînceput. Sper ca Parlamentul European să transmită un mesaj foarte clar că ne sprijinim valorile, sprijinim Israelul și trebuie să spunem foarte clar că Ierusalimul este capitala, nu poate fi împărțită, este vorba de o capitală istorică, iar dacă se va găsi o soluție cu două state, trebuie să respectăm realitatea istorică. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Peter Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că toți am dori să sprijinim procesul de pace în Orientul Mijlociu, dar știm de asemenea că soluțiile nu pot fi simple acolo. Cine cunoaște istoria evoluțiilor știe și că este uneori greu să deosebești între bine și rău, pentru că de fapt, dreptatea câteodată se află pe calea de mijloc și cred că aici este o problemă, pentru că dacă mă uit la acest document, mie mi se pare că este puțin unilateral conceput. Interesele justificate ale părții israeliene parcă lipsesc în acest document și eu mi-aș fi dorit o propunere de rezoluție a Parlamentului European care să fie mai echilibrată, argumentele să fie pe o bază mai solidă, atunci aș fi putut vota pentru. Mulțumesc foarte mult. Acesta a fost ultimul vorbitor al acestei sesiuni. Sesiunea se suspendă până la ora 15 și ne vedem atunci.